Dragi colegi, avem o oarecare întârziere, dar este un punct foarte important, punctul 17, cadrul de răspuns cuprinzător privind refugiații și implementarea sa în Uganda. Unii dintre noi am fost în Uganda săptămâna trecută, am vorbit mult despre asta în această comisie și uh, Tocmai de aceea este momentul oportun să discutăm acest cadru de răspuns cuprinzător privind refugiații. Acesta a fost creat um, în urma declarației din 2016 de la New York privind uh, migranții și refugiații și a fost dezvoltat de către ICNUR în cooperare cu um, câteva țări pilot, printre care Uganda. Celelalte sunt Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexic, Panama, Um, de asemenea Somalia, Djibouti, Etiopia, Kenya, Chad, Zambia și Rwanda. E un cadru, nici nu știu cum să-i spun. Până la urmă e vorba de a coordona acțiunile la fața locului. Avem multe titluri, dar ce se întâmplă în Uganda este că sunt multe agenții care cheltuie bani la fața locului și uh, obiectivul este de a avea o, o reacție coordonată nu numai pentru uh, refugiați, dar și uh, pentru a sprijini comunitățile gazdă, dar a și uh, ajuta refugiații. Am văzut uh, cum în Uganda se încearcă tocmai acest lucru, să fie sprijinate și comunitățile gazdă, dar și refugiații. Am văzut uh, fluxurile de refugiați în Uganda, în, Uganda, în nordul Ugandei, de cele mai multe ori uh, femei și copii din uh, Sudanul de Sud. Nu voi mai spune mult în plus, avem experți alături de noi, domnul Mamadou Dan Balde, uh, vicedirector la ICNUR, Divizia pentru Reziliență și Soluții. Va fi alături de noi, de asemenea, doamna ambasador Miriam Blacksow, Uh, șeful, uh, mis, șefa misiunii uh, ambasadei Ugandei în Belgia. Vom începe prin a-i da cuvântul domnului Balde, apoi doamnei ambasador, iar apoi vom accepta comentarii din partea colegilor. Poate că vă, vă vom prezenta și ce am învățat și ce am aflat noi în Uganda. Vă rog. Mulțumesc, spune domnul Balde, mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a vă prezenta aplicarea practică a cadrului de răspuns cuprinzător privind uh, refugiații, uh, CRRF. Am să mă refer la asta, la uh, progrese, la provocările cu care ne confruntăm în continuare, dar mă voi referi și la Uganda și mă bucur um, că este alături uh, de noi uh, doamna ambasador. Cadrul de răspuns cuprinzător privind refugiații, CRRF, a fost adoptat în urmă cu 20 de luni la New York de către un uh, număr de șef de stat impresionant și fără precedent, 193, care s-au reunit spunând că trebuie ca refugiații să fie tratați cât mai uman, să fie incluși și să li se oferă posibilitatea unei vieți demne în timpul uh, în care sunt refugiați. 23 uh, de luni mai târziu, uh, ICNUR i s-a cerut să aplice această declarație și să ajute comunitatea internațională să facă progrese astfel încât această lume să devină ceva mai bună pentru refugiați să uh, începem prin a spune câteva lucruri. În primul rând, ce este acest cadru? El are patru obiective pe care le urmărim um, în aceeași măsură. Întâi să um, slăbim uh, presiunea asupra statelor uh, gazdă, um, Liban, uh, Uganda și așa mai departe. Deci presiunea să scadă asupra acestor țări care primesc nume, uh, numere mari de refugiați. În al doilea rând, scăzând presiunea în țările gazdă, să, uh, în același timp să creștem independența uh, refugiaților. Al treilea obiectiv este să creștem numărul soluțiilor ce implică state terțe, inclusiv relocarea, și, de asemenea, să lucrăm mai bine cu statele de origine, astfel încât oamenii să se poată întoarce acasă. Acestea sunt obiectivele acestui cadru um, pe care cu toții ne-am angajat să-l aplicăm în septembrie 2016. În ultimele 20 de luni am parcurs o întreagă, um, o întreagă călătorie Um, am avut uh, delegații care au venit la nivel regional, uh, a avut loc multă activitate. Sprijinul uh, umanitar, sprijinul de dezvoltare au fost cruciale pentru a menține spiritul acestei declarații. Am să vă vorbesc puțin despre nevoile ce persistă și m-am bucurat. mă bucur că ați fost în Uganda și ați văzut uh, lucrurile la fața locului. Aș dori să vă mulțumesc în orice caz pentru parteneriatul pe care îl avem cu Uniunea Europeană. La 20 de luni după declarația de la New York, constatăm bune practici. Întâi, um, să, trebuie să analizăm cadrul de răspuns cuprinzător privind refugiații la nivel uh, regional. Uh, în regiuni precum uh, uh, Cornul Africii, uh, țări precum Nigeria, Uganda, Djibouti, ale mm, s-au reunit și au lucrat la problema Somaliei. În același timp, țările au preluat această idee a vieții mm, demne a refugiaților acces la uh, pământ, la uh, locuri de muncă și așa mai departe. În uh, America Centrală, Mexic și așa mai departe, lucrurile stau, sunt în mod similar. Avem țări de origine, țări de azil, țări de tranzit care se reunesc pentru a se asigura că populațiile respective sunt în regulă au fost multe întrebări referitoare la impact. E bine, impactul se vede deja și asta ține și de schimbări ale politicilor. Țări precum Djibouti și-au schimbat uh, politica și permit refugiaților să muncească, să uh, circule liber, au schimbat legea națională de refugiați, au adoptat uh, <clears throat> decrete pentru implementarea acestei legi. Etiopia crește libertatea de circulație, oferă sprijin suplimentar, și da, și Uganda, o țară cu o populație de 40 de milioane, cu o populație de refugiați de 1,4 milioane, a continuat să mențină această politică generoasă. Cred că sunt uh, exemple foarte importante, uh, mai ales că asta se menține în ciuda fluxului crescând de refugiați. În țări precum Costa Rica, refugiații fac parte din um, populații, din, uh, au dreptul la sprijinul oferit uh, populațiilor dezavantajate. Importantă este uh, implicarea partenerilor de dezvoltare. Banca Mondială joacă un rol esențial. Ea se concentrează asupra populațiilor gazdă, dar și asupra refugiaților. Am văzut că uh, se schimbă modul în care guvernele văd refugiații. DEFCO uh, și sprijinul oferit prin fondul fiduciar și alte mecanisme uh, ajută și ne-am dori uh, ca aceste mecanisme să continue. La nivel bilateral, multe țări um, sunt prezente, um, Danemarca, Norvegia, dar nu numai, Există mult sprijin. Um, aici mă voi opri în ceea ce privește progresele. Nevoile sunt enorme. Într-un loc, loc precum Uganda, și sunt convins că doamna ambasador va spune mai mult despre asta, educația, apa și uh, echipamentele sanitare sunt esențiale. Aici este nevoie de ajutor umanitar Însă, în timp ce așteptăm ca sprijinul de dezvoltare să dea rezultate, trebuie ca aceste acțiuni să fie durabile. În sănătate, în educație, în, ap, în domeniul apei, uneori infrastructurii, nevoile uh, există, persistă și nu sunt pe cale să dispară. Încă câteva elemente privind procesele politice ce ar putea reduce numărul de refugiați. Vedem unele progrese aici, dar refugiații continuă să vină. Țări mari de origine, le cunoașteți, continuă să uh, furnizeze, să spunem așa, refugiați, inclusiv țări vecine Ugandei, în care nu se creează uh, condițiile necesare pentru ca refugiații să se întoarcă. Aș dori să închei uh, intervenția mea spunând că CRRF ne oferă tuturor una dintre cele mai bune uh, oportunități de a trata altfel refugiații. În multe țări aceste oportunități s-a profitat de aceste oportunități Multe uh, țări, uh, Uganda și din jur, uh, profită de aceste oportunități, dar sprijinul trebuie să continue pentru că va fi nevoie de mai mult sprijin, nu de mai puțin. Asta este um, calea pe care dorim să o luăm și vrem să continuăm uh, parteneriatul cu dumneavoastră. Mă voi opri aici și uh, voi accepta uh, și aștept uh, întrebările dumneavoastră mai târziu. Mulțumesc. Mulțumesc că dau cuvântul doamnei ambasador. Madame... Mulțumesc, doamna președinte, stimați deputați ai Parlamentului European, membri ai Comisiei de Dezvoltare, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitație ca să discutăm despre situația refugiaților, mai ales în Uganda. Așa cum mulți dintre dumneavoastră știți, Uganda, în urmă cu câteva decenii, era o țară care uh, genera proprii săi refugiați. Aveam sute de mii de refugiați uh, din cauza regimului Idi Amin, uh, lui Idi Amin uh, și uh, apoi uh, din cauza regimului domnului Mugabe, mulți refugiați din Zimbabwe au ajuns în Uganda, începând cu anii 1986. Și Uh, cred că situația din Uganda se explică și prin faptul că mulți dintre cei care trăiesc acum în Uganda cândva au fost refugiați. Deci înțeleg uh, foarte bine cum s-au lucrurile și nu și-ar dori să devină din nou refugiați. Și eu cred că trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în Africa uh, și știm că întotdeauna o țară poate să sufere de pe urma situației din țările vecine, oricând. Și de aceea, guvernul meu este foarte implicat în protejarea oamenilor din oricare țară. Este apoi chestiunea delicată a populației din Uganda și nu este ceva ușor. În primul rând, cerem uh, comunităților locale să ofere teren pentru ca refugiații să poată să fie stabiliți acolo. Inițial le dăm și apă și alte um, bunuri de primă necesitate, ceea ce presupune că contăm pe generozitatea comunităților locale. Deocamdată a funcționat bine, dar dintr-o dată am trecut de la o populație de 400 de mii la unul de 1 milion și 400 de mii de refugiați în uh, mai puțin de un an, ceea ce presupune eforturile și nu numai din partea guvernului uh, ugandez, dar și din partea donatorilor și a partenerilor uh, internaționali. Și este în continuare nevoie de sprijin. Nu cred că trebuie să mai explic mare lucru despre cadrul uh, pentru refugiați pe care l-a explicat domnul Bal, de cei patru piloni a acestui cadru cuprinzător. Noi uh, ne-am luat angajamentul să respectăm toți acești patru piloni, dar nu putem să o facem dacă nu avem uh, sprijin și uh, o partajare a răspunderii mai echitabile între Uganda și comunitatea internațională. Avem aceste uh, uh, <laughs> comunități uh, unde locuiesc uh, refugiații, nu vrem să le mai numim tabere, cum v-am explicat, uh, li se, dau, li se dă pământ, li se dau materii prime ca să poată să-și construiască casele și apoi să-și cultive singur hrana pe viitor. Însă ne confruntăm cu o mare provocare, schimbările climatice. Schimbările climatice ne afectează foarte mult. În ultimile șase săptămâni am avut ploi torențiale, înainte a existat alunecări de teren, din fericire nu a existat răniți, nu au existat victime din cauza alunecărilor de teren, însă și-au pierdut casele, și-au pierdut uh, culturile și în plus avem și această problemă cu populația care a părăsit uh, uh, regiuni din nord pentru că pământurile au fost inundate și acum ei caută uh, să se restabilească în alte părți ale țării. Acum vorbim despre cum pot să integrez uh, pe refugiați și să trăiești cu comunitățile autohtone, dar acum devine o problemă dacă și populația locală este strămutată interior, are exact aceeași probleme. Nu au hrană, nu au haine, nu au uh, case, nu sunt, uh, uh, nu fug, dar sunt strămutați, v-am spus, pentru că au existat aceste catastrofe naturale. Mm, ca să vă închipuiți, o populație care, care este foame și vezi că ai camioane întregi cu alimente care se duc uh, Uh, către tabele de refugiați și ei se, o să se întrebe, păi noi de ce nu primim hrană, că și nouă ne este foame? Și am discutat cu primul meu ministru și cu ministrul care se ocupă de refugiați și cu toții ne-am adresat Ministerului de Finanțe și am cerut să se dea fonduri ca să hrănim și populațiile locale. Deci trebuie să existe un echilibru, un tratament egal între uh, refugiați și populația locală și doar așa modelul va funcționa foarte bine, dar vedem că există niște uh, tensiuni din cauza schimbărilor climatice și cu acestea aș vrea să subliniez că este nevoie de protecția mediului. Eu am vizitat anul trecut uh, aceste comunități de refugiați și mi s-a spus că um, o familie de refugiați are nevoie de jumătate de copac pe zi ca să gătească și să-și încălzească locuința dacă este nevoie. Deci, uh, noi, ambasadorii, vorbim cu experții în, în uh, țările Benelux ca să folosim credite de carbon, ca să oferim uh, facilități de pregătire a alimentelor um, alternative, ca să nu mai fie obligat să taie iarba sau să taie uh, pădurea, copacii, pentru că în continuare avem case care sunt construite din lemn. Deci avem nevoie și de o refacere a uh, mediului înconjurător pentru că dacă se continuă în acest ritm, nu vor mai fi păduri în nordul Ugandei. Domnul Balde a menționat de asemenea educația. Eu am fost prezentă pe teren, într-adevăr există clase cu câte 100 de copii. E foarte greu, n-au unde să stea, stau pe jos și apoi au două sesiuni, una dimineața, una după amiaza. Ne-am mai dat seama că multe familii acum, unde nu mai există tata, uh, în aceste familii mama este șeful familiei și trebuie să ne concentrăm și pe um, pregătirea profesională a acestor mame pentru ca ele să poată să aibă grijă de familie. E foarte important. Și vreau să insist și pe acest aspect. Dincolo de sprijin, sprijinul de natură psihologică, Întotdeauna ni se pare că în Africa oamenii se descurcă singuri, dar nu e adevărat. Sunt ca și noi aici în Occident. Dacă ți-a fost omorât soțul, dacă fata ți-a fost violată, evident că um, ești uh, traumatizat. Și chiar și aceste tensiuni psihologice trebuie să fie avute în vedere și e nevoie de un ajutor și la acest nivel și deocamdată el nu prea există. Nu știu, poate mi-am depășit timpul alocat. Există multiple provocări pe care le-am menționat și fără ajutorul dumneavoastră nu vom putea să oferim populației de refugiați la fel de multă stabilitate ca în ultimul an și jumătate. De aceea trebuie să continuăm pe această cale împreună cu partenerii noștri. Uganda este un paradis de stabilitate în întreaga regiune. Știți care sunt problemele din uh, um, RDC Congo. Avem aproape în fiecare zi o mie de refugiați. Primim refugiați și din Burundi. Astăzi în Burundi se organizează un referendum, nu știm ce se va întâmpla, dar situația nu este cine știe ce stabilă. Și chiar dacă avem mai mult de un milion de um, refugiați din Sudanul de Sud, ei încă vin pentru că situația din țară nu se îmbunătățește. Președintele meu și guvernul nostru face niște eforturi uriașe ca să găsească soluții pașnice pentru țările uh, care sunt vecinele noastre, dar încă nu reușim. Și lansăm un apel către UE și comunitatea internațională ca să lucreze cu noi să putem să avem pace în aceste țări de unde vin refugiații. Doar o soluție uh, o soluție durabilă pentru refugiații este ca ei să poată să se întoarcă uh, pe bază voluntară în țările lor. Dar nu se vor întoarce în țările lor decât atunci când situația din țările lor se va fi schimbat. Mulțumim, uh, excelență, doamnă ambasador, mulțumim și domnule Balde. Am văzut și noi cu proprii noștri ochi toate aceste lucruri. Am constatat cum trebuie să împarți resursele, mai ales lemnul, și UE investește bani prin intermediul ONG-urilor ca să uh, finanțăm niște sobe care folosesc mai puțin lemn. Deci există proiecte pe teren care ar trebui să permită să se facă față um, rarității resurselor. Cineva ne-a spus, cerem celor care nu au decât puțin să împartă cu cei care nu au nimic. Și am văzut foarte multe femei și foarte mulți copii care erau traumatizați. Am avut o întâlnire cu uh, asemenea oameni care întâi nu spuneau nimic, nu vorbeau nimic, nu, nu spuneau nimic și erau foarte multe fete tinere, adolescente. Și când au început să vorbească, doreau cu toate să vorbească și uh, erau niște femei și niște tinere fete fragile și și uh, de fapt uh, reprezentanții autorităților au explicat acestor fete că um, unii dintre ei fuseseră refugiați pe vremuri și că înțelegeau foarte bine și uh, din cauza că în Sudan statul nu există, Vin foarte mulți copii din Sudanul de Sud, dar care nici măcar nu sunt imunizați și aduc și boli în comunitățile locale. Aud acest lucru și în orașul meu, unde vin refugiați, dar noi nu avem decât niște cifre um, infime și se spune că refugiații vin cu boli. Vedem problemele din educație. Ministrii știu acest lucru. Un profesor i-a zis unui ministru că dacă atunci când ești uh, învățător într-o școală primară, de fapt uh, nu predai, nu vezi nimic pentru că trebuie să te ocupi de un număr foarte mare de elevi. Însă, nu ni se pare că acest cadru cuprinzător uh, este răspunsul potrivit pentru a permite integrarea oamenilor în comunitățile locale. Acești oameni trebuie să simtă că ceva se îmbunătățește în viața lor, ar trebui să existe un asemenea răspuns peste tot, pentru că știu că și în Orientul Mijlociu există probleme mari. Dar uh, și în Liban știu că a existat asemenea tensiuni pentru că refugiații primeau uh, vouchere și aveau mai mulți bani de cheltuit pentru mâncare decât populația locală. Și există tensiuni atunci când oamenii văd că refugiaților li se dau case pe nimic Uh, când ei poate nu au un acoperiș deasupra capului, deci uh, trebuie să fim atenți. Însă, nu cred că se aplică acest lucru cu primirea refugiaților în comunitățile din uh, Europa. Știu că se vorbește despre a da mai mulți bani comunităților Uh, care au primit mulți refugiați aici în Europa. Dar uh, e adevărat că <laughs> dimensiunea problemei nu se compară deloc cu ce se întâmplă în Uganda. Țările din Africa primesc mult, mult mai mulți refugiați decât țările din Europa. Eli vrea să ia cuvântul, pentru el era prima călătorie în Africa și Eli poți să-ți împărtășești impresiile și comentariile. Mulțumesc, Linda. Mulțumim uh, invitațiilor noștri pentru prezență. A fost o experiență foarte interesantă pentru mine, misiunea din Uganda săptămâna trecută. Trebuie să menționez ce am spus de nenumărate ori. Mai mult de un milion de refugiați. Este o provocare și nu putem să lăsăm Uganda singură să se descurce și este impresionant pentru că Uniunea Europeană este obsedată de fluxurile migratorii, mai ales din Africa. Însă am senzația că 86% din toate persoanele strămutate în, um, din lume, de fapt, Ni se spune că mai mult de 80% din um, persoanele strămutate peste toată lumea ar trăi în țară, țările în curs de dezvoltare și Uganda primește mai mulți refugiați decât totalul cererilor de azil uh, din toate țările dezvoltate în anul 2016. E adevărat că refugiații nu sunt doar o provocare europeană, ci și o provocare globală. Deci trebuie să cerem tuturor actorilor să-și asume răspunderea. Noi am văzut o politică progresistă, o politică a ușilor deschise, faptul că le dați o bucată de pământ acestor refugiați ca să le permiteți. Da, pot să citez ce spunea liderul unei comunități uh, din aliere și ce ne-a spus liderul refugiaților și liderul comunității locale când au discutat cu noi. Și liderul comunității locale ne-a spus noi îi primim pe frații noștri, pentru că și noi în trecut am fost refugiați. Și nu se știe cine pe viitor ar putea să devină refugiat la rândul său. Deci noi împărțim pământul cu frații noștri și muncim cot la cot, pentru că într-o zi să se poată întoarce în țările lor, dar să nu se simtă cerșetori, ci să, să li se respecte demnitatea. Deci ne-a impresionat această solidaritate între comunitățile locale și comunitățile de refugiați. Deci este foarte important ca toate proiectele locale pe care le-am vizitat și care sunt finanțate cu bani europeni să aibă uh, ca beneficiari nu doar pe refugiați, dar și pe comunitățile locale. Să le oferim sprijin pentru nevoile lor de bază. Toată lumea depune eforturi uriașe, cum spunea și doamna ambasador, și știu că și guvernele locale fac eforturi ca să implice pe refugiați în planurile naționale de dezvoltare. Știm că acest plan național de dezvoltare corespunde obiectivelor de dezvoltare durabilă, deci este foarte bine. În același timp știm că criza este foarte puțin finanțată. Și este nevoie de mult mai multe eforturi, pentru că Uniunea Europeană trebuie să ceară și altor actori să financeze într-o măsură mai mare, pentru că evoluțiile din regiune sunt îngrijorătoare, s-ar putea ca criza să se înrăutățească și Uganda cred că a ajuns la limită. Deci trebuie să facem mai multe și trebuie să vă sprijinim mai ales în trei domenii. În primul rând, sănătatea. Am vizitat acest centru de uh, medical minunat de acolo, dar în general acest centru trebuie să se ocupe de 200 de persoane pe zi, dar este cam departe de locul în care locuiesc refugiații. Deci dacă vrem să acordăm mai multe îngrijiri de sănătate chiar în sânul comunităților, ar fi bine. În ce privește educația, am vizitat mai multe școli primare, știm că să ai 200 de, 900 de pro, copii pentru un singur profesor, nu ai cum să garantezi educația de calitate, deci este nevoie de mai multe eforturi ca să ai mai mulți profesori și mai multe facilități și de asemenea pentru educația uh, din ciclu secundar, pentru că aici parcă e mai puțină infrastructură. În sfârșit, ultimul punct pe care vreau să-l menționez este hrana. Știm că programul mondial alimentar are ceva probleme, s-ar putea să fie obligat să-și diminueze uh, ajutorul, ceea ce ar fi un dezastru. Deci trebuie să facem mai multe și în această privință, pentru că știți ce greu poate să fie, pentru că numai așa putem să reducem tensiunile sociale atunci când duci lipsă de produse de bază, e clar că tensiunile se accentuează. Sper să continuăm acest dialog și vreau să mai subliniez că în contextul urban există mai puține măsuri luate pentru refugiații care s-au mutat în apropierea orașelor și ar fi bine să includem și pe ei în acest cadru cuprinzător. Thank you very much. I don't have anybody else in... Mulțumesc. Cred că nu mai dorește nimeni să vorbească. Ba da, domnul Zeller. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ja, es ist richtig. Wir müssen... Mulțumesc, domnul președinte. Așa este. Trebuie să îi ajutăm uh, pe refugiați uh, să supraviețuiască și, și statele care le primește. Însă, în același timp, trebuie să uh, abordăm cauzele um, um, um, pentru care oamenii uh, fug. De ce nu avem sancțiuni împotriva celor care se îmbogățesc de pe urma războiului? Um, au vile în cele mai uh, doi dintre ei au vile în cele mai scumpe cartiere ale Nairobiului. În alte domenii impunem sancțiuni unor persoane despre care știm foarte clar că au participat la crime împotriva umanității sau și, uh, și aici trebuie să se întâmple, pentru că dacă nu, nu vom putea niciodată să eliminăm uh, cauzele conflictului și suferința oamenilor. Asta cred că este dubla sarcină pe care o avem. Da, să-i ajutăm pe refugiați și statele care preiau refugiați, dar dacă încet, încet nu suntem dispuși să uh, îi combatem pe cei care uh, sunt cauze sau și să le uh, blocăm fluxurile financiare a celor responsabili și mai ales dacă nu suntem dispuși să oprim exporturile de arme către aceste țări, atunci suferința oamenilor nu va avea sfârșit. Yeah, I mean, it's very clear. Așa este. E foarte clar că conflictul din uh, Sudanul de Sud uh, are nevoie de mai multe presiuni uh, pentru a înceta. Există foarte multe facțiuni sprijinite de, de guvern. Este o istorie, o tradiție în zona respectivă. Aici însă noi vorbim despre o soluție umanitară. Dar fără o soluție politică în regiune nu se va putea rezolva situația. De dimineață am discutat cu comisarul și am spus că trebuie să privim întreaga regiune în ansamblul său, ce se întâmplă în RDC, ce se întâmplă în Republica Centrafricană, în Sudan, în Sudanul de Sud, care este un stat eșuat. Există foarte multe tensiuni în jurul uh, Ugandei și acestea necesită o soluție politică. Joachim? Da, cu atât mai mult. Uh, am avut uh, posibilitatea ca observator să um, fiu prezent la referendumul din Sudanul de Sud, cel de independență. Am văzut entuziasmul uh, oamenilor care vedeau independența um, ca, ca, ca pe o eliberare de sclavagism, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Din ce în ce mai mult se spune că uh, independența Sudanului de Sud poate a fost o uh, greșeală, sunt, uh, ce, sunt, există și nostalgii, ce ai um, unirii cu uh, Sudanul, dar nici asta nu ar fi o soluție, pentru că știm ce regim avem în uh, Sudan. Nu avem noi o baghetă magică în politică, dar din păcate nu așa funcționează. Au existat uh, tensiuni în Sudanul de Sud uh, mulți ani și după aceea acestea au reieșit la suprafață după câștigarea independenței. Le dau acum cuvântul din nou vorbitorilor noștri pentru a face câteva uh, comentarii în încheiere. Doamna ambasador, vă rog, acum aveți prima cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să le mulțumesc uh, celor doi deputați care au intervenit și care au făcut comentarii uh, Vă sunt recunoscătoare pentru că, în general, suntem de acord cu privire la situația reală și ce trebuie făcut. Și ce trebuie făcut depinde de finanțare, așa cum am spus. Ați uh, vorbit într-adevăr uh, despre finanțare, însă cel mai important este să găsim soluții la conflictele politice din uh, țările învecinate. Nu pot decât să repet ceea ce am spus mai devreme, și anume că aceasta este o mare îngrijorare pentru noi și în special pentru președintele meu. Am văzut o înrăutățire a situației din Sudanul de Sud. În momentul de față, cei care au o armă conduc sunt atât de multe facțiuni încât uh, nu mai avem doar cea, Sunt uh, foarte mulți, există tot felul de, de conflicte care s-au uh, exacerbat. Situația este îngrozitoare. În trecut, Guvernul nostru a spus că nu este pentru sancțiuni și embargouri, dar între timp ne-am răzgândit și sprijinim aceste sancțiuni despre care vorbiți, astfel încât să se facă un control al armelor. Pentru că dacă numărul armelor va crește, situația se va înrăutăți. Poate putem să punem uh, presiuni, uh, sancțiuni și embargouri internaționale ca să obținem măcar o oprire a situației, dacă nu o încetinire. Suntem uh, foarte ocupați uh, să găsim o soluție pentru Sudanul de Sud împreună cu Cornul Africii. Ei sunt uh, frații și surorile noastre. Așa cum s-a întâmplat în conflictul între Sudanul de Sud și Sudan cam 350.000 de refugiați au stat uh, la noi uh, vreo 10 ani și ne-am bucurat că după ce Sudanul de Sud și-a recâștigat independența, s-au dus înapoi acasă și acum se întorc la noi. Este o situație foarte tragică și, într-adevăr, este un stat eșuat și cu toată forța noastră trebuie să găsim soluții la fel și RDC este o țară la fel de problematică, pentru că acolo sunt foarte multe grupuri care se luptă între ele. Noi am făcut un apel uh, de nenumărate ori uh, la comunitatea internațională. Exista un uh, grup EDF care lupta împotriva Ugandei sau care făcea incursiuni în Uganda. Noi credeam că situația este sub control. Este un grup musulman fundamentalist foarte periculos și acum sunt foarte mulți oameni uh, care umblă cu arma în mână și pun populația pe fugă. Sunt puși uh, pe jefuit, pe violat și pe alte atrocități. Este o situație foarte tristă. Însă noi uh, explorăm toate posibilitățile pentru a găsi o soluție mai permanentă. La fel, sperăm că și situația din Purundi poate fi controlată pentru ca cei 40.000 de refugiați pe care îi avem să se poată întoarce acolo în viitorul apropiat. Deja asta ne-ar uh, mai uh, ușura puțin um, situația cum spuneam, este o situație politică foarte fragilă. Noi suntem cumva o insulă de stabilitate în regiune și sper să primim în continuare sprijin până când se vor soluționa toate aceste conflicte. Vă rog, aș vrea și eu să spun că a fost o discuție excelentă și vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să menționez trei aspecte pe scurt. Dacă ne uităm la Sudanul de Sud, situația generează valuri uh, de refugiați. Mulți uh, se întorseseră acasă, după care s-au reîntors după 83. Asta ne arată că, așa cum ați spus, pe bună dreptate, soluțiile sunt foarte importante și nu vorbim aici doar despre soluții umanitare, ci și soluții politice, iar dumneavoastră jucați un rol important în acest sens. Contăm pe sprijinul dumneavoastră ca deputați în Parlamentul European și credem că acest cadru cuprinzător pentru refugiați are tocmai acest scop. Aș mai vrea să mai fac două observații. finanțarea pentru Sudanul de Sud se ridică doar la 6%. Și vreau să închei în această notă. Sigur că avem probleme, căutăm soluții permanente, dar în acest răstimp oamenii trebuie să fie tratați cât mai uman, cât mai omenește cu putință și le mulțumim populațiilor care îi găzduiesc, mulțumim guvernului uh, dumneavoastră și parteneriatului de care dați dovadă. Doamne ambasador, vreau să puneți o întrebare. Da. Știți că noi am avut summitul Solidarității anul trecut în Uganda și Uniunea Europeană, după cum bine știți, a fost cea mai mare organizație care a angajat 90,6 um, milioane de euro noi ne-am bucurat de acest angajament foarte mare, dar nu suntem siguri cum au fost disponibilizați banii. Știm că mulți bani au fost uh, canalizați prin intermediul uh, diferitelor agenții, precum ICNUR sau uh, Programul pentru Hrană. Eu lucrez aici la Bruxelles și știu că s-a creat un fond fiduciar pentru Africa. Am primit inițial 20 de milioane de euro pentru refugiații din Sudanul de Sud și mai târziu încă 10 milioane. Dar mă întrebam, pentru că acest fond este unul uriaș de 1,8 miliarde de euro. Mă întrebam de ce Uniunea Europeană nu poate să dea mai mulți bani uh, din acel fond pentru situația refugiaților din Uganda. Avem aici reprezentanții comisiei. Nu știu dacă pot ei să răspundă la întrebare. Un reprezentant de la DigiEco și Paula Trevis de la DevCo. Nu mai avem uh, mult timp la dispoziție, dar vă rog să răspundeți. În primul rând, vă mulțumesc că, uh, că ne-ați ajutat să pregătim misiunea. Ați făcut o treabă extraordinară și ne-ați ajutat foarte mult. Cine vrea să intervină? Dar pe scurt, vă rog. Foarte pe scurt, legat de angajamentul uh, pentru sprijinirea refugiaților și a comunităților gazdă. Inițial suma a fost de 20 de milioane de euro pentru educație, formare profesională și apă sau gestionarea durabilă a apei. Apoi, la ultimul comitet operațional al fondului fiduciar am aprobat 20 de milioane. Este vorba despre un proiect numit RISE, care oferă sprijin comunităților gazdă. Este o acțiune comună cu guvernul Germaniei, care a suplimentat cu încă 10 milioane, deci avem acum 30 de milioane, plus o acțiune de 4,3 milioane în Kampala și care uh, găzduiește un număr foarte mare de refugiați. Doamna ambasador, ați spus că trebuie să vizăm atât refugiații cât și comunitățile gazdă. În toate programele noastre, inclusiv în cele de dezvoltare pe termen lung, în cadrul programului național indicativ, țintim atât refugiații cât și comunitățile gazdă. Și mă gândesc la 130 de milioane. Este un program pentru Uganda de Nord. Este un program multisectorial care abordează domenii precum infrastructură, securitate alimentară sau abilitarea guvernului local sau administrației locale. Pentru noi este un aspect important pentru dezvoltarea pe termen lung. Și uh, vizăm atât refugiații cât și comunitățile gazdă. Facem asta indiferent că vorbim uh, despre uh, NIPA sau fondurile fiduciare ale Uniunii Europene. Acum, dacă ar trebui să dăm mai mulți bani pentru Uganda, primim aceeași întrebare și de la alte țări. Există nevoi diferite, fondul fiduciar este o anvelopă importantă, dar este un fond fiduciar de urgență. Trebuie reamintit că nu este gestionat doar de comisie, ci și de statele membre. Și revenim aici la întrebarea cum putem să uh, transmitem mesajul politic corect, astfel încât să avem mai multe angajamente. E greu să spunem unde s-au dus exact banii. În Uganda, cabinetul uh, prim-ministrului a jucat un rol foarte important în uh, gestionarea crizei. Ei acum uh, monitorizează finanțarea să vadă unde au mers banii. Cred că ar fi o întrebare pertinentă pe care o puteți adresa prim-ministrului. Și, în fine, noi, noi lucrăm uh, pe partea de sprijin umanitar uh, și consolidarea păcii. From a request from member state under an EU Council conclusion on the matter. Vorbim uh, despre concluzii ale Consiliului pe această temă. Uganda este o țară pilot nu doar pentru CRF, ci și pentru acest nexus. Am lucrat îndeaproape între diferitele direcții generale pentru a pune în practică acest proiect. În aprilie am avut un uh, workshop uh, cu reprezentanți din partea statelor membre și am vrut să ne asigurăm că toată finanțarea, fie că este pentru acțiuni umanitare, fie că este pentru dezvoltare, merge la cei care au cea mai mare nevoie, că sunt refugiați sau comunități gazdă. Și credem aici că mesajele politice și demersul de advocacy politic uh, sunt foarte necesare. Mulțumesc! Foarte repede, vă rog. Avem uh, doi reprezentanți de la ECO. Dintr-o perspectivă umanitară, am angajat 64,7 milioane în 2017 pentru asistența umanitară. Toate aceste fonduri au fost alocate și uh, încă sunt alocate și în 2018. Plus că la începutul anului am alocat încă 24 de milioane de euro. Deci principalele sectoare finanțate sunt cele menționate de dumneavoastră. Educație, salubritate, apă, sprijin psihosocial, toate acestea sunt, uh, fac obiectul asistenței umanitare. And I thank everybody. I also want to welcome Klaus Sørensen here. Klaus. Klaus, director general uh, la DigiEco. De fapt, fost director. Mă bucur că nu a ieșit la pensie încă. Săptămâna trecută în Uganda ni s-a spus că a fost și el pe acolo. Mă bucur că încă lucrați din greu uh, la aceste activități. Vă mulțumim tuturor pentru prezență. Okay, we have one item left. Mai avem un punct pe ordinea de zi este unul foarte important. Și uh, facem apel uh, la răbdarea interpreților încă câteva minute. Okay, we move to item 18, questions regulă. Trecem la punctul 18. Uh, întrebări. Am primit o întrebare de la Judith Argentini, o întrebare referitoare la faptul că Comisia și-a declarat toate cheltuielile din Turcia ca ODA către, comi, um, către OCDE DAC. Asta a făcut uh, a, a suscitat oarecare mirare la DAC Uh, poate Comisia să confirme asta? Care este situația actuală? Îmi pare rău, nu știu uh, cum vă numiți de la Comisie, dar vă dau cuvântul. Mulțumesc, Jerome Leroy de la DEFCO. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea se referă la facilitatea pentru refugiați în Turcia, creată în 2016, în urma angajamentelor politice Uh, făcute în declarația UE-Turcia. Facilitatea este finanțată din bugetul european și este suplimentată de contribuții suplimentare de către statele membre UE, alocate către facilitate prin venituri externe. Comisia a declarat această facilitate ca ODA în, raportul, în raportarea sa pentru 2016. Obiectivul facilității este umanitar și de dezvoltare în conformitate cu uh, Uh, definiția asistenței oficiale pentru dezvoltare. Uh, au existat în, în urma întrebării unui, din partea unui stat membru, secretariatul DAC a solicitat informații suplimentare de la comisie și a analizat facilitatea mai îndeaproape, evaluând eligibilitatea pentru ODA. Mai multe întrebări au fost adresate comisiei, ele au fost discutate la reuniunea comitetului responsabil DAC uh, din uh, ianuarie, concluziile au fost următoarele. În primul rând, facilitatea este eligibilă pentru ODA în principiu, căci ODA este definită după intenție și se evaluează pe baza acțiunilor luate și nu pe baza contextului politic. Faptul că există cerințe specifice în declarația UE-Turcia nu este determinată de, determinantă pentru eligibilitatea ODA. 2. Din 48 de contracte în valoare de 1,7 milioane de euro 1,7 ă, ă, ă, um, miliarde, numai două au fost ineligibile, în valoare de 80 de milioane. Întâi, un contract cu uh, Ministerul de Interne turc pentru a sprijina pentru a sprijini uh, returnarea imigranților în Turcia. În al doilea rând era vorba de uh, capacități de salvare pe mare care ar, urma, ar fi urmat să fie create la baza de coastă turcă cele două um, contracte aveau în vedere bunăstarea um, populației vizate, dar ele nu uh, atingeau um, criteriile ODA pentru că nu erau în uh, propor... Deci nu erau în proporție de 100% eligibile pentru ODA. S-a stabilit un prag de 97% la Comitetul DAC. În al treilea rând, în fiecare an, începând cu 2017, au fost uh, făcute rapoarte pentru uh, această facilitate. În martie acestui an, Secretariatul DAC a făcut evaluarea fluxurilor financiare pentru această facilitate. 36 de uh, contracte, 1,5 miliarde de euro și au evaluat că cheltuielile au fost 100% eligibile ODA pentru 2017. Statele membre au fost informate de aceste rezultate și Uh, până astăzi nu a mai existat uh, vreo discuție asupra acestui subiect la nivelul DAC. Mulțumesc. Iudit. Da, mulțumesc uh, pentru acest răspuns. Felicitări pentru dacabilitatea de 97% în 2016 și 100% în 2017 având în vedere faptul că uh, domnul de la comisie a citit de pe o hârtie, am vrea să avem această hârtie, am vrea să știm și ce s-a întâmplat uh, la reuniunea de la Paris uh, din ianuarie, din care a citat. Avem pe rol o întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru plen care se ocupă de cheltuirea fondurilor europene în Turcia. S-ar putea să există o problemă cu uh, bărcile oferite de Organizația Internațională a, Migra- a Migrației către Turcia. Uh, nu știu dacă va fi asta inclusă. Eu sunt îngrijorată, dar uh, este o cale să aflăm ce se întâmplă la Paris, la dezbaterile din Um, comitetul uh, DAC și referitor la cum se cheltuie banii de dezvoltare. Nu cred că e o cale bună să obținem această informație cu picătură uh, pe măsură ce punem noi întrebări la um, punctul alocat întrebărilor. Eu aș sugera să primim acest răspuns pe hârtie și documentele uh, Um, care stau la baza acestui răspuns și care au fost transmise celor 28 de state membre să uh, ajungă și la noi. În continuare, noi suntem responsabili pentru bugetul european și uh, ne este foarte greu să uh, vedem cum sunt cheltuiți acești bani. În regulă, mulțumesc. Nu știu dacă Comisia ne poate confirma că ne va, ofirma, ne va oferi această informație sau va trebui să scriem o cerere. Într-adevăr, uh, citeam de pe o pagină, de pe o hârtie și nu e nicio problemă să vă pun la dispoziție aceasta, acest text. În ceea ce privește grupul de lucru privind dezvoltare, finanțare și statistici, a DAC, deci un subcomitet al DAC, are două, trei reuniuni pe an. Secretariatul DAC de obicei ține nu, nu neapărat un proces verbal uh, detaliat, uh, ci uh, un scurt rezumat este disponibil. Reuniunile nu sunt cu ușile închise, deci puteți avea acces la aceste, um, la aceste scurte documente. Cu cea mai mare plăcere vi le trimite. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. După cum spunea Judith, suntem dornici să știm mai mult uh, ce se întâmplă la DAC. Punctul 19. Diverse. Nu dorește nimeni uh, nim să sesizeze un subiect. Punctul 20. Următoarea reuniune. 25 iunie la ora 3. Încheiem aici uh, reuniunea noastră. Mulțumim tuturor, doamna președinte, mulțumesc cu amabilitate și interpreților.